cum știți, miercuri dimineață după prezentarea programului președinției bulgare din partea primului ministru Boico Borisov, va avea loc prima dezbatere privitoare la viitorul Europei, în cursul căreia va interveni prim-ministrul Irlandei. E un, o întâlnire foarte importantă pentru noi, va fi prima dintr-o uh, îndelungată serie de întâlniri cu mulți alți prim-ministri care vor pune Parlamentul în centrul dezbaterii privitoare la viitorul Uniunii Europene. Vă informez că pentru a putea avea un schimb mai spontan și interactiv și inclusiv de opinii, pentru această dezbatere s-a hotărât să inaugurăm un nou format care prevede un autentic HDI, deci intervenții spontane, ca toți deputații care doresc să ia cuvântul să poată să ceară cuvântul și să aibă o șansă să se exprime. Sigur, eh, din pricina timpului avut la dispoziție nu vor putea vorbi cu toții, dar voi încerca să fiu cât mai echilibrat posibil și să respect diversitatea existentă în această adunare. Sigur, eh, această procedură va respecta eh, importanța fiecărui grup politic.